orașele noastre, oamenii vor să acționăm, să oprim încălzirea globală, despăduririle, schimbările climatice. Acestea nu vor încetini datorită acțiunilor izolate, pentru că nu există frontiere în calea schimbărilor climatice, care se întind din China, în America, până în Australia, în multe locuri din lume. Schimbările climatice ne afectează pe toți și putem câștiga doar dacă lucrăm împreună, fără să lăsăm pe cineva în urmă. Trebuie să acționăm la cărbune, la uh, taxele pe aviație, Trebuie să privim către viitorul energetic împreună. E momentul să lăsăm deoparte vechile tehnologii și să creăm altele noi. Haideți să împingem Europa în față, să investim în știință și inovații, în acorduri comerciale care îndeplinesc obiectivele de la Paris. E o alegere cu care ne confruntăm. Acționăm împreună dacă nu schimbările climatice ne afectează pe toți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Berensen, acum. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Avem o responsabilitate considerabilă față de următoarele generații, față de copiii noștri. Trebuie să le lăsăm o lume durabilă, ceea ce implică trei lucruri. Întâi, o lume mai curată și trebuie să fim foarte ambițioși aici și în același timp trebuie să avem o strategie de independență um, energetică de Rusia și Orientul Mijlociu. Trebuie să vedem ce putem face în Europa, cum putem să avem o energie durabilă și, în al treilea rând, avem nevoie de o economie mai puternică, pentru ca copiii noștri să poată să ofere un viitor bun copiilor lor. Deci, trebuie, avem nevoie de o tranziție justă pentru cetățeni, pentru industrie, pentru infrastructura, uh, pentru gaz care poate să fie folosită în scopuri mai durabile și trebuie să

Mulțumesc, doamnă președinte. Fără îndoială că mediul și durabilitatea sunt mari provocări, luând în considerare și efectele dezastrelor naturale, având în vedere ce s-a întâmplat în septembrie în Spania, unde au fost chiar victime umane. Însă nu vrem să patrimonializăm această discuție, mai ales în ceea ce privește protecția mediului. Stânga a colonizat terenul comun uh, de parcă vor să facă o revoluție. Există încălzirea globală, există nevoia de a duce mai departe și uh, dezvoltarea capitalismului. Avem o foaie de parcurs. Dezvoltarea și progresul nu sunt dușmanii mediului. Să nu uităm rolul efectuat de gestionarea privată a spațiilor naturale și a ecosistemelor în Europa. Să nu abordăm acest subiect fără a accentua situația locală și legătura dintre persoane și mediul înconjurător, rolul acțiunii la nivel local. Haideți să folosim mediul, dar nu ca argument în luptele politice. Uh, haideți să începem să lucrăm pentru a oferi cetățenilor propuneri reale. Mulțumesc! Colegul Vercon acum. Arvoisa puhemies, ilmastonmuutoksen pysäyttä... Mulțumesc, doamnă președinte. Ca să oprim schimbările climatice trebuie să facem foarte multe, dar trebuie să ne amintim ce am făcut deja până acum. Obiectivele pentru 2020 vor fi uh, atinse, vor fi chiar depășite, iar în, până în 2030 avem o țintă foarte ambițioasă. Comisia trebuie să uh, încerce să depășească aceste obiective dacă se implementează toate legile, toate reglementările și regulamentele care s-au adoptat. Deci, avem un pachet cu privire la deșeuri, la noi o directivă cu privire la emisii, emisiile pentru vehicule, vehicule grele, strategiile pentru plastic. Am uh, eliminat plasticul de unică folosință. Am făcut foarte multe deja, dar acum știm că trebuie să menținem același ritm și trebuie să ajungem până la 55% obiectiv până în 2030, pe care majoritatea cred că sunt de acord. Trebuie să fim lideri mondial în politicile de mediu. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Carvaliu. Doamnă președinte, domnule comisar, necesitatea de a lupta împotriva schimbărilor climatice nu este o chestiune de dezbatere politică. Evidențele distrugătoare cu care suntem confruntați ne obligă să acționăm. Trebuie să acționăm ambițios, dar în același timp și responsabil, fără să facem promisiuni uh, vagi și inutile pe care nu putem să le punem în aplicare. În primul rând, prin intermediul implementării politicilor și măsurilor pe care le avem deja, prin folosirea tehnologiilor curate care sunt deja disponibile, multe dintre care însă nu sunt aplicate. Trebuie de asemenea să avem ambiția de a merge dincolo de acestea prin măsuri suplimentare, întotdeauna bazându-ne pe o evaluare de impact solidă. Însă, pentru ca să mergem dincolo și de acestea, trebuie să avem o investigație uh, științifică, trebuie să avem mai multă inovare și mai multă tehnologie, pentru că numai așa vom putea să reconciliem ambiția în lupta împotriva schimbărilor climatice cu o uh, dorință de a fi lider în Europa la nivelul industrial, în același timp păstrându-ne modul de viață. Mulțumesc! Mulțumesc! Doar pe scurt vreau să vă spun că aici cartonașele albastre nu sunt uh, permise în conform cu articolul 162. Are cuvântul domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut onoarea să reprezint Parlamentul la acordul la Paris și la Marrakesh anul trecut dar și în Polonia și am fost raportor uh, pentru energiile regenerabile. Mă bucur de dezbatere pentru că lucrurile s-au accelerat. Acum uh, este corect să, de, să spunem că e vorba de urgență climatică, uh, așa cum doresc tinerii. Mă bucur de angajamentul doamnei von der Leyen pentru un pact ecologic și de faptul că s-a angajat să facă propuneri în primele 100 de zile. Este esențial să abordăm um, problemele ca o, pe o urgență reală obiectivele nu pot decât să devină mai uh, ambițioase. E un lucru important, totuși, să nu ne grăbim, să nu uităm pe cei care vor fi impactați. O tranziție justă este esențială și statele membre trebuie să fie responsabile uh, și trebuie să facă evaluarea anuală să vedem cum progresează. Doar astfel putem să facem față acestei urgențe și să-i ascultăm, să-i apărăm pe tineri. Mulțumesc! Și în final are cuvântul domnul Ferreira. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Această cază e prolixă și toate rapoartele care, în care se jură angajamente pentru combaterea schimbării climatice nu sunt foarte convingătoare. Că problema vine cu piața carbonului, pentru că aceasta a, deja deja a dus la o creștere a gazelor cu efect de seră, cu, uh, a venit și odată cu și uh, toate permisele de poluare, cu consumul uh, insuportabil, cu dereglementarea comerțului internațional care favorizează o producție intensivă către, pentru producători, de asemenea și cu toate practicile nesustenabile pe care le avem în multe domenii, în care, de exemplu, micii producători în domeniul rural n-au nicio șansă, iar relația dintre om și natură despre care ne vorbea Marx n-are nicio șansă. proporție situația în care se construiesc aglomerații urbane deja depășește orice imaginație. Uniunea Europeană trebuie să aibă resurse pentru a finanța uh, industria armamentului, dar în același timp taie de unde ar fi nevoie, acolo unde să se păstreze natura. Deci, în loc să se repat, uh, repete tot timpul tot felul de proclamații aici, în această sală, ar fi mai bine să ne uităm mult mai serios la toate aceste contradicții din care facem parte. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul comisar Oettinger. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, împreună cu colaboratorii mei am ascultat uh, contribuțiile dumneavoastră foarte numeroase și foarte pline de conținut. Ați vorbit de agricultură, industrie, de energie, de clădiri, de cetățean, dar și de economia noastră Europeană, ați, uh, ați desenat un tablou foarte amplu. Știu că ați vrut să faceți și presiuni, ați definit în același timp și așteptările dumneavoastră, pentru ca să vedem cum noua comisie va putea să acționeze prin prima sa legislație pe care o va emite prin pactul verde, cum va ține ea cont, deci, de dimensiunea europeană, cum va face și să poată accelera parteneriatele cu uh, cei care nu sunt în Europa și să răspunde la așteptările cetățenilor. Cum va putea ea, de asemenea, să ține cont de urgențele despre care ați vorbit dumneavoastră aici? Eu cred că dezbaterea aceasta vine la momentul potrivit. În primul rând, Comisia va nouă și va începe mandatul destul de repede, dar și cadrul financiar se află în momentul de față în dezbatere, mai va fi cu siguranță supus unor schimbări, fondul de tranziție echitabilă, Uh, mainstreaming-ul, toate acestea mai trebuie incluse mai bine și vor fi făcute ameliorări. Comisii, uh, raportorii din uh, Comisia Cont au o răspundere deosebită aici. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați spus și vă voi raporta despre ceea ce se va întâmpla pe viitor. Mulțumesc, care cuvântul acum în numele Consiliului, doamna ministru Tupurainen. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, ladies and Doamnelor și domnilor, stimați membri, stimată doamnă președinte, domnule comisar, a fost o discuție foarte interesantă. Am ascultat cu atenție toate intervențiile și sugestiile dumneavoastră, pentru care vă și mulțumesc. După cum am spus la începutul dezbaterii, e vorba de intensificarea luptei împotriva schimbărilor climatice, acum mai mult ca niciodată și UE trebuie să dea dovadă de hotărâre, de spirit, de pionierat, trebuie să acționăm ca lideri globali în acțiunile climatice. Președinția face eforturi pentru a ajuta la realizarea acestor obiective. Vizăm de asemenea un acord în ceea ce privește strategia UE pentru neutralitatea de carbon pe termen lung. Avem un Consiliu European în decembrie și ar fi o mare realizare dacă atunci am putea conveni cu toții asupra neutralității carbonului în UE până în 2050. De îndată ce Comisia își va asuma noul mandat, sunt sigură că statele membre vor saluta o astfel de propunere și aceasta va fi inclusă în următorul cadru financiar multianual pe șapte ani. Tranziția justă este un element cheie și trebuie cu toții să abordăm problemele climatice din această perspectivă. Subiectul, prin natura lui, necesită o abordare extinsă și pe scară largă. Trebuie să discutăm aceste lucruri împreună, fiindcă doar așa vom putea da o nouă formă acestor politici pe viitor. Vrem să construim rețele împreună pentru o Europa durabilă și pentru un viitor durabil. Mulțumesc, doamnă președintă! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, și astfel această dezbatere este închisă. Următorul punct de pe ordinea de zi este prezentarea raportului anual 2018 al Curții de Conturi și aș dori să-l salut pe domnul Klaus Heiner care este președintele Curții de Conturi Europene. Înainte să dezbatem, aș vrea să vă informez că pentru uh, intervențiile spontane și cartonașele albastre, dar se poate folosi atât sistemul vechi cât și sistemul nou prin care membrii pot să își anunțe participarea electronic. Aș vrea de aceea să aveți întotdeauna cartela de vot ca să vă puteți înscrie la cuvinte, la intervențiile spontane. Puteți să începeți acum să vă înscrieți la intervențiile spontane, nu trebuie să așteptați până la sfârșitul dezbaterii. Dacă s-a liniștit totul aici în sală, Vă rog să vă așezați în liniște, nu trebuie să vă grăbiți, domnule Lene, pentru că aș dori să le spun și la revedere reprezentanților Consiliului și acum îi dau cuvântul domnului Lene. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, deputați. Stimați reprezentanți ai președinției Consiliului în exercițiu, stimate domnule comisar Oettinger, doamnelor și domnilor. Mă bucur foarte mult să pot astăzi, împreună cu stimatul coleg Lazarus Lazaru, Um, sta aici în fața dumneavoastră pentru ca să vă prezint raportul anual al Curții Europene de Conturi despre exercițiul 2018 pentru că este vorba de uh, procedura de descărcare care poate să fie lansată. Despre ce este vorba în această după-amiază? Este vorba de a vă da un, um, o idee despre inventarul gestiunii financiare al Uniunii Europene. În raportul nostru anual, prin declarația de asigurare, noi trebuie să evaluăm dacă banii pe care dumneavoastră Parlamentul le-ați acordat pentru buget, le-ați aprobat, au fost uh, în, au fost uh, folosite uh, echitabil și în același timp legal. Avem o un, uh, contabilitate anuală consolidată a UE pentru anul uh, exercițiu financiar 2016. După evaluarea noastră, situația financiară a Uniunii Europene este corectă și nu are prezintă anomalii deosebite. Deci, cu alte cuvinte, avem posibilitatea și am dat o opinie cu rezerve. În același timp, pentru veniturile care au intrat la bugetul UE, nu am constatat o marjă de eroare impresionantă. În al treilea rând, marja de eroare la cheltuiele am estimat-o la 2,6%. Aceasta înseamnă, după aprecierea noastră, că 2,6% din plăți nu ar fi trebuit să meargă în bugetul Uniunii, pentru că nu sunt în armonie cu prevederile Consiliului UE. De altfel, această apreciere generală ascunde o diferență fină. Metoda de plată a fondurilor europene are, de fapt, un impact foarte mare pe marja de eroare. La cheltuieli, care sunt supuse unor prevederi foarte complexe și care sunt cam jumătate din bugetul UE, adică în primul rând așa numitele plăți efectuate pe bază de rambursări, la care beneficiarii fac o cerere de rambursare la, a costurilor eligibile pe care le-au avut, de exemplu la proiectele de cercetare, la proiectele care se leagă de, de ocupare sau proiecte pentru dezvoltarea regională sau uh, Uh, rurală, dar și proiecte de dezvoltare în țările terțe, acolo rata de eroare este cam de 4,5%. Însă, rata de eroare este mai mică la așa numitele plăți bazate pe drepturi la plată. Pentru că aici sunt prevederi mult mai simple și beneficiarii primesc o sumă dacă, uh, dacă îndeplinesc anumite premize. Ne gândim aici la ajutoarele directe pentru agricultori, la cheltuielile administrative, la bursele pentru studenți sau la ajutorul bugetar pentru țările terțe. Cu alte cuvinte, aproximativ 50% din uh, ceea ce am verificat uh, noi la Curtea de Conturi nu a prezentat uh, nicio marjă de eroare considerabilă. De aceea, noi, pentru al treilea an la rând, am putut să omitem o opinie cu rezerve în ceea ce privește cheltuierile. adică aceasta înseamnă un da, dar. Însă, noi considerăm că este un semn încurajator faptul că Comisia Europeană și statele membre uh, au putut să mențină pasul în care au făcut progrese în ultimii doi ani. De asemenea, domeniile care nu sunt de obicei foarte riscante au primit și de data aceasta un aviz pozitiv. În același timp, însă, în domeniile care sunt legate de obicei de un risc foarte ridicat, au rămas probleme îngrijorătoare care trebuie însă să mai fie rezolvate. În cadrul strategiei multianuale, Curtea de Conturi a început să își dea declarația de uh, asigurare pe baza unei verificări în care se bazează pe um, documentele justificative deja verificate de Comisie și statele membre. Aceasta, după cum a zis, uh, au zis și alții uh, de mai multe ori, încercăm să ne uh, bazăm pe verificările care au fost făcute mai ales la nivel național în declarația de gestiune pe care vrem să o oferim Comisiei. Iar în momentul de față, noi lucrăm cu Comisia pentru a garanta premizele pentru o, o astfel de verificare bazată pe documente justificative. Aș vrea să mulțumesc domnului comisar Oettinger și colaboratorilor săi pentru susținere și mă bucur foarte mult să continui și colaborarea cu uh, urmașul dumnealui în următoarea comisie. Eu sunt convins că se vor crea uh, căi și că acele căi vor trebui să fie folosite. Adică trebuie să facem pași concreți, poate modești la început, dar trebuie să mergem numai spre acest obiectiv și să ne bazăm pe munca pe care au făcut-o, de exemplu, alții, alte instituții și astfel să nu ne mai chinuim cu verificări de două ori în paralel. Stimați deputați, o privire adâncă. În concluziile și recomandările noastre pentru diferitele rubrici ale CFM le puteți găsi în capitolele din raportul anual pe care îl avem în toate limbile UE. Acum două săptămâni, în Comisia pentru Control Bugetar, am avut deja oportunitatea de a intra în detaliu despre fiecare capitol. Fiind dat că foarte mulți dintre dumneavoastră au fost prezenți la această reuniune, nu doresc să repet detaliile aici în plenară. Doamnelor și domnilor, stimați deputați, însă un punct aș dori să-l mai subliniez aici foarte clar. Ne găsim acum la un punct de macaz. Începe o nouă legislatură, un stat membru se află într-un proces de separare de Uniunea Europeană și celelalte 27 de state membre se află în, pe ultima sută de metri a negocierii pentru cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Activitatea de uh, verificare pe care v-am prezentat-o astăzi arată că Uniunea Europeană, în ciuda tuturor problemelor pe care le-am menționat, în al treilea an la rând a reușit să impună standarde foarte ridicate de um, transparență în ceea ce privește contabilitatea și folosirea banilor publici. De la următoarea comisie, dar și de la statele membre, așteptăm ca aceste eforturi să fie continuate și să se construiască îmbunătățească pe ceea ce am făcut până acum. Și bineînțeles că noi contăm pe toți dintre dumneavoastră pentru ca dumneavoastră împreună cu noi să aveți grijă să se poată realiza așa ceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dankeschön. Mulțumesc uh, foarte mult. Are cuvântul acum domnul comisar Oettinger. Stimată doamnă președinte, stimate domnule președinte, Lene, domnule Lazaru, doamnelor și domnilor deputați, domnilor și domnilor. Aș dori de la început să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Lene și domnului Lazaru și întregii curții de conturi pentru cât de mult ne-ați ajutat cu activitatea dumneavoastră și pentru colaborarea atât de deschisă din ultimii trei ani pe care ne-ați putut oferi mie și echipei mele și nu numai. Eu cred că împreună am uh, făcut foarte multe progrese și avem șansa să facem progrese și pe viitor. Noi, la nivel operativ, Comisia, Comisia pentru Control Bugetar din Parlament, dar și Consiliul, cu uh, o acompaniere a expertizei științifice, desigur, a uh, tuturor membrilor din Curtea de Conturi. Noi cred că putem să ne lăudăm că avem standarde înalte de transparență la care am lucrat foarte mult, avem o obligație de raportare și e vorba aici de banii cetățenilor, deci a contribuabilului. Eu cred că Comisia Juncker, care acum își termină mandatul, poate să spună că lasă aceste conturi într-o stare destul de bună. În primul rând, curtea a dat a 12 oară un aviz pozitiv în ceea ce privește de asemenea și rata de eroare. S-a putut constata o scădere mm, în continuă de 2,8% acum în ultimii ani, uh, deci uh, am plecat de la 4,7% și înregistrăm într-adevăr o scădere continuă. Iar uh, acum, în al treilea rând, Curtea de Conturi a spus că a treia oară la rând, a ajuns la concluzia că îmbunătățirea durabilă a gestiunii financiare a bugetului european nu este un uh, aviz negativ, ci este un aviz, uh, o opinie cu rezerve. Nu în ultimul rând, împreună am reușit să facem și raportarea cu privire la performanța programelor despre folos- până la urmă utilitatea mijloacelor europene și am îmbunătățit foarte mult această raportare. Bugetul european joacă un rol foarte mare pentru milioane de cetățeni, pentru agricultori, cercetători, întreprinzători, startup-uri, uh, cei care își lansează o micro-întreprindere, dar și uh, pentru studenți. Trei sferturi din cheltuielile noastre sunt gestionate partajat cu statul membru. Și fiind dat că nu avem altă soluție, suntem dependenți de această colaborare, de aprecierea ordonată a tuturor uh, acestor instituții ale statelor membre. Ele joacă un rol esențial în domenii precum politica de coeziune, dar și politica agricolă, în care astăzi cam 70% din buget uh, se desfășoară și pentru care suntem foarte recunoscători autorităților naționale și regionale, depindem de aceste autorități. Comisia a impus reglementări foarte stricte pentru o bună gestiune a fondurilor. Chiar dacă fondurile sunt uh, cheltuite departe de Bruxelles sau de Strasbourg, există o structură ierarhică clară, cu responsabilități foarte clare pe drumul pe care îl parcurg acești bani. Știm și că toate consecințele erorilor care apar, adică așa numita error rate, sunt mai mici pentru că statele membre sau beneficiarii pot fi contactați pentru ca să ramburseze sume primite nejustificat, ceea ce s-a întâmplat în foarte multe cazuri. Și de aceea acum putem să spunem că riscul uh, de eroare este de fapt uh, corectat de două ori, o dată după corecturi și o dată la început, iar contribuabilul este ultima cifră după care decidem. Și aici avem o rată de eroare de 0,8% după toate aceste corecturi. Și până la urmă ce contează pentru cetățean este ceea ce rămâne după toate eforturile, după toate rambursările, ceea ce rămâne ca greșeală, ca eroare. Aceasta este doar 0,8%. Iar uh, în ultimul an, împreună am reușit să identificăm anumite probleme administrative la programele de coeziune, mai ales în anumite state membre. Iar aici și numai aici, în 2018 s-au făcut mai multe erori decât în anul precedent. Și vom uh, face totul pentru a corecta situația împreună cu statele membre despre care e vorba, prin consultanță, prin îmbunătățirea uh, și simplificarea procedurilor în următorul CFM și prin uh, măsuri suplimentare pe care le-am prevăzut. Constatăm și că în eșantioane pe care, eșantioanele pe care le-a folosit Curtea de Conturi, majoritatea erorilor a fost deja corectată din punct de s-au făcut corecturile financiare necesare la aceste erori. Doamnelor și domnilor, sunt de acord cu domnul Lene, care spune că o prevedere complexă duce întotdeauna la mai multe erori. De când am simplificat prevederile și de când am făcut și măsuri de training, măsuri de comunicare, pentru ca să le facilităm beneficiarilor accesul la fondurile europene, lucrurile s-au îmbunătățit. Am făcut propuneri pentru cadrul financiar după 2020 de simplificare suplimentară chiar și vreau să mulțumesc acestei, acestui Parlament care este legislatorul ca și pentru al patrulea cadru financiar când va discuta în următoarele săptămâni să țină de această simplificare a regulilor pentru că complexitatea nu trebuie să revină, nu trebuie să fie mai complexe regulile pentru toți. În continuare vom colabora cu partenerii noștri pentru ca să eliminăm originea acestor erori pe care le-am identificat. Acum, dacă vorbim de performanță, aici, în ultimii ani, putem spune că am realizat destul de multe. Cadrul de performanță al UE a fost notat de către OECD cu excelent pentru o gestiune financiară excelentă. Deci, nu există un calificativ mai bun de atât. Raportarea noastră s-a îmbunătățit, s-a simplificat, publicăm informații detaliate despre rezultatele fiecărui buget european, fiecărui program din bugetul european. Am făcut eforturi considerabile și pentru ca să ne asigurăm ca mijloacele să nu fie cheltuite numai precaut, ci să fie și bine definite pe proiecte și să aceste proiecte să țină cont de sarcinile UE și să știm exact care sunt oamenii țintiți prin proiectele respective. Comisia este convinsă că trebuie să-și îmbunătățească raportarea de performanță și că trebuie să țină cont de priorități pentru a optimiza aceste obiective. O plusvaloare europeană va putea fi văzută și în următorul CFM ca un criteriu esențial. Obiectivele vor fi formulate mai clar în următorul CFM, performanța va fi din ce în ce mai mult în centrul atenției. Obiectivul nostru rămâne ca dumneavoastră, ca cei care luați decizia, dar și cetățenii, să poată să, fiți, să puteți fi informați extraordinar de bine în ceea ce privește bugetul european pentru ca să putem vorbi cu adevărat de rezultate. Aș dori încă o dată să-i mulțumesc sincer domnului Lene, domnului Lazaru și întregii echipe din Curtea de Conturi, dar mulțumesc în mod explicit și Parlamentului și Comisiei pentru Control Bugetar și cred că și pe doamna Gresle trebuie să o menționăm aici în acest context și, bineînțeles, și actuala Comisie Cont. Cred că ceea ce faceți acolo este respectabil, este foarte bine raportat la realitate și vă mulțumim foarte mult. Ne bucurăm de descărcarea care va urma, dar în noiembrie, în audieri, vom putea să mai punem mai multe întrebări, iar comisarul pentru buget va veni la dumneavoastră în decembrie și să sperăm că acesta să nu fiu eu, ci următorul care va veni după mine până atunci. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, fiind dat că deja am întârziat destul de mult, o să fiu destul de severă acum la contribuțiile deputaților pentru ca să respectăm timpul alocat. O să înceapă doamna Holmeier în numele PP, vă rog. Stimate doamnă președinte, domnule președinte Lene, stimate domnule Lazaru, domnule comisar, dragi colegi, în primul rând aș dori de la început să-i mulțumesc foarte mult uh, domnului Lene, domnului Lazaru și Curții de Conturi pentru excelenta colaborare de care am putut să ne bucurăm, dar și pentru calitatea muncii pe care am putut să o constatăm. Aș vrea să mulțumesc foarte mult, mai ales domnului comisar Oettinger, pentru că dumnealui nu numai că a preluat multe din sugestiile noastre, ci și concret și foarte activ a reușit să le pună în aplicare și să ne ajute foarte mult. Cred că se poate observa că evoluțiile, așa cum le-a descris domnul Lene, sunt pozitive. Am mai, avem mai multe întrebări care ne dau în același timp sugestii pentru noul CFM, despre care va trebui să vorbim. În primul rând, când constatăm că uh, Plățile efectuate pe bază de rambursări prezintă o rată de eroare mult mai mare. Atunci aceasta se explică prin așa numitul gold plating, care se întâmplă, în, de exemplu, în statele membre, unde se complică lucrurile, pentru că până la urmă de aceea vorbim de o exagerare, până la aurire. Trebuie să rugăm Comisia neapărat să simplifice lucrurile. Deci simplificarea trebuie să fie foarte clară în discuțiile pe care le purtați cu statele membre, pentru că dacă așa numitele costuri neeligibile sunt de fapt marea parte a probleme, atunci aceasta se explică prin faptul că este prea complexă procedura, iar statele membre, din păcate, de prea multe ori dau vina pe Bruxelles, deși nu Comisia este cea care a inventat reglementările mult prea complicate la nivel național. Apoi, altă problemă. Avem state membre care au dificultăți uh, și în cum sunt gestionate autoritățile financiare. Nu vreau să dau nume aici pentru că nu ne ajută cu nimic să-i numim pe unii și pe alții. Noi va trebui însă să avem grijă ca uh, să convingem autoritățile naționale și să îi ajutăm la funcția de consultare și de auditare să întărim aceste autorități uh, financiare, dar și prin ajutor tehnic la fața locului. Cred că ar fi un lucru foarte bun. Aceste autorități trebuie să lucreze durabil, să facă o auditare bună și în același timp și cererile să poată să fie corecte, fair și să fie și transparente și să poată să fie clare pentru toată lumea. Vă mulțumesc. Iar acum are cuvântul un minut doamna Pencova. Mulțumesc, doamnă președinte Domnule Lene, domnule comisar Oettinger, vă mulțumesc mult pentru discursurile dumneavoastră și pentru prezentarea raportului. Ne bucurăm de concluziile Cursii de Conturi pentru 2018. E un lucru bun că s-a redus rata erorii în anumite sectoare, dar rata erorii a crescut în domeniul coeziunii. Anumite date de la uh, DG uh, Regio și uh, pentru uh, climă ne preocupă. În rezoluția pentru descărcarea de gestiune spunem de altfel acest lucru. Uh, Aș dori să mă bucur de inițiativa pilot a Curții de Conturi uh, și a Comisiei Europene pentru mai bună cooperare cu statele membre. Mulțumesc! Și acum două minute, domnul Chastel. Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, aș dori și eu să mulțumesc în primul rând președintelui Curții de Conturi, atât pentru prezentarea raportului său anual, ci și pentru tot ceea ce a făcut Curtea de Conturi. Așa cum am spus-o și în comisie, această prezentare marchează începutul procesului de descărcare de gestiune. Deci, iată, suntem la începutul muncii noastre și pentru eficacitatea bugetară, misiunea noastră nu e simplă. Trebuie să găsim un echilibru între un buget ambițios, dar și realist. Uniunea Europeană nu trebuie să facă promisiuni pe care, de care să nu se țină. Dacă raportul curții este în mare parte pozitiv, notez și câteva puncte cărora trebuie să le acordăm o atenție deosebită. E vorba de probleme care există de mult. Examinarea regulilor de rambursare care generează erori semnificative, rata erorii în cheltuierile cu nivel ridicat de risc, um, rata scăzută de absorpție în anumite țări sau gold plating-ul și nevoia de simplificare administrativă exactitudinea sumei din resurse pro- de resurse proprii um, percepute, mai ales ca taxe vamale sau uh, rata erorii în Fondul European pentru Dezvoltare. Curtea ne spune că toate instanțele europene trebuie să facă eforturi pentru a armoniza procedurile de audit și toate practicile în acest domeniu. Sperăm că vor fi luate inițiative atât de către curte cât și de către comisie pentru a alinia procedurile și metodele de audit pentru a garanta fiabilitatea datelor. În același timp, impactul și eficacitatea politicilor trebuie să crească prin intermediul unor controluri bugetare și audituri eficace. După cum știți, uh, calculul uh, uh, pe bază de performanță este o prioritate pentru grupul meu și încurajez curtea să facă mai multe audite de performanță, audituri de performanță pentru a verifica dacă politicile și programele sunt puse în aplicare în mod eficient. Mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc și acum are, cuvinte, are cuvântul din partea verzilor doamna von Cramon Tobal. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Mai întâi doresc să mulțumesc tuturor pentru buna cooperare ne uităm la cifrele din uh, cheltuielile pentru anul 2018, dar trebuie să ne asigurăm că bugetul nostru este durabil. Uh, întârzierile de plăți nu arată doar ce s-a întâmplat în 2018, ci ne indică și uh, la ce să ne așteptăm pentru viitor. Angajamentele uh, neonorate au crescut în ultimii ani și în 2018 am ajuns la o cifră record, 281 de miliarde proiecțiile arată că suma va crește în următorii ani. Nu e doar o sumă mare în contabilitatea noastră, ci are importanță politică. Trebuie să ne asigurăm că creditele de plăți vor fi disponibile pentru a acoperi toate sumele de plătit în primii ani din CFM. Dacă nu, programele din CFM sunt puse în pericol. Diferențele între state membre sunt enorme mai ales în estul și centrul Europei există probleme majore, deci s-ar putea ca problema să fie structurală trebuie să reducem aceste plăți industri- uh, întârziate și mai ales în cazul statelor membre rămase în urmă, trebuie să luăm măsuri pentru a asigura un buget durabil, nu doar pe termen scurt, ci și pe termen mediu și lung putem să facem să crească rata absorbției fondurilor pe calea simplificării și ați vorbit despre aceasta. Trebuie să evităm presiunile asupra noului CFM. Mulțumesc! Mulțumesc și acum urmează domnul Cups un minut. Dank, Frau Präsidentin, <clears throat> meine Damen und Herren. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Dacă n-ar fi existat Curtea de Conturi, ar fi trebuit să o inventăm, pentru că uh, domnule prezident Lene, ce face această curte este esențial, foarte important pentru noi și suntem foarte încântați. Sigur, mai rămân multe lucruri de făcut. Raportul din 2018 spune foarte clar acest lucru. Citez din înțelepciunea lui Solomon, care spunea că muștele moarte sunt folosite ca hrană pentru plante. Uh, deci trebuie să ne mai gândim la asta și vă, vă doresc pesc, pescuit plăcut, vă doresc noroc la pescuit și să nu există probleme, ci să existe doar lucruri plăcute. Și acum, în numele IDE, Domnul czarnecki pentru ECR. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie. Domnule comisar, președinte al Curții de Conturi, este o dezbatere foarte importantă și Vrem să mulțumim Curții de Conturi, care are un rol foarte important de jucat, pentru că e o instituție importantă. În 2018, cheltuielile noastre s-au ridicat la 157 de miliarde aproximativ. Prin urmare, este esențial ca aceste cheltuieli să respecte normele în vigoare și, de asemenea, să ducă la rezultate, la îndeplinirea obiectivelor propuse. Ați menționat un indice al erorii de 2,6% care este în concordanță cu ce am avut și în cei doi ani anteriori. Totuși, anul trecut am avut 2,4 indicele de eroare și atunci întrebarea mea este dacă uh, e indicele de eroare în creștere sau E vorba de schimbări de cosmetizare și statistice și mm, nu e o problemă chiar așa de mare. Cred că ne putem declara mulțumiți cu privire la angajamente. Știu că nu mai am timp, așa că mă opresc aici mulțumindu-vă pentru cooperarea cu Comitetul Bugetar. Mulțumesc! Și acum are domnul Ferreira din partea GUE, dar pare să nu fie aici, nu este în sală și nu văd să le locuiască nimeni. Atunci colegul Hiver, un minut jumate. The latest... Cel mai nou raport al Curții de Conturi ne arată nivelul de nereguli în buget care a crescut în 2018. 4,1 miliarde de euro din buget au fost cheltuite greșit. La 168 spuneți că tranzacțiile Departamentului de Ocupare, care gestionează 864 de milioane de euro, n-au fost auditate pentru că nu s-a eșantionat nicio tranzacție. Deci nu avem rezultate pe acest. La 189 în uh, bugetul Global Europe cu 9,5 miliarde de euro, care au fost cheltuite, spuneți că numărul de tranzacții auditate nu a fost suficient pentru a estima indicele de eroare. Haideți să clarific ceva. Nici eu, nici țara mea nu vrem să mai plătim niciun penny în uh, cuferele Uniunii Europene. Um, oamenii sunt speriați de alegerile europene. Uh, pot să fugă um, cei care fac aceste lucruri, dar nu se mai pot ascunde. Urmează niște alegeri și vor fi sancționați cu o alegere clară un tratat european trebuie să existe, dar nu putem da miliarde pe următorii ani, într-o perioadă de tranziție după 2020. Trebuie să uh, avem un Brexit tranșant. Partidul Brexit a câștigat alegerile europene în țara mea, de aceea sunt aici și o să ne facem voce auzită în viitoarele alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Zdehovski. Sorry. Excelent ați pronunțat, doamnă președinte. Dragi colegi, domnule comisar, credeam că circul Monty Python s-a terminat. Spuneau că se termină, dar de fapt domnul Heaver m-a convins că Monty Python e în continuare în viață și că continuă cu performanțele sale și uh, scenetele sale. Domnule Heaver, și alții ca dumneavoastră, sunteți exact ca Monty Python și dumneavoastră continuați să vă comportați așa. Domnule Heaver, cred că ați avut o problemă în citirea raportului. Poate că n-ați citit de fapt deloc raportul acesta. Detaliile la care v-ați referit sunt ridicole, pentru că dumneavoastră amestecați mere cu aici. Dar oricum să știți că nu vă obligă nimeni să rămâneți aici. Dacă vreți să plecați, plecați. Nu vrem decât să ne spună Marea Britanie când dorește să plece. Nimeni nu vă obligă să stați aici. În ceea ce privește raportul, este într-adevăr un uh, punct de plecare pentru alte auditări în UE se spune că s-au făcut auditări în instituțiile europene și ne arată și unde putem îmbunătăți lucruri. Mai ales uh, în unele dintre capitole. Trebuie să ne concentrăm pe o eficiență mai mare, pe felul în care aceste rapoarte sunt folosite și pe felul cum aceste rapoarte sunt prezentate publicului dar și pe ce va, care va fi rezultatul procesului. Raportul este o bază foarte bună de plecare de discuție cu Comisia. În ultimii cinci ani foarte multe lucruri s-au schimbat și sper ca domnul Han, care va fi noul comisar pentru bugete, să poată să implementeze acest lucru. Mă bucur de cartonașele albastre. Gut gemerkt. Da, am înțeles, domnule Tehovski. Acceptați un cartonaș albastru al colegului Roland? Da, vă rog, atunci. Is it on yet? First of all, I'd just like to... În primul rând, aș dori să îl felicit pe un deputat care are atât de multă susținere în uh, această plenară. E foarte bine să vedem așa ceva, dar am o întrebare pentru colegul meu analogia cu Monty Python e foarte bună, pentru că cred că în, în Life of Brown era vorba de un personaj care îi plăce, căruia îi plăcea să exagereze. Dar cred că această analogie se potrivește și mai bine cu bugetul Uniunii Europene, pentru că așa vă comportați. Sunteți de acord că și această analogie este în picioare? Vă rog, puteți să răspundeți 30 de secunde. Da, stimate coleg, eu uh, aș vrea să vă răspund, dar uh, dumneavoastră m-a motivat să folosesc eu altă analogie. Din, în ceea ce privește uh, resursele umane ale Marii Britanii, Monty Python este în continuare în viață dar și alte seriale se potrivesc foarte bine cu dumneavoastră și întrebarea dumneavoastră până la urmă nu face decât să confirme acest lucru. Bun, având în vedere că este foarte târziu, eu zic să lăsăm doar un singur cartonaș albastru. Toată lumea s-a distrat, e foarte bine. Și vreau să dau cuvântul doamnei Garcia Munoz. Un minut. Muchas gracias. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului comisar Oettinger și mai ales mulțumesc președintelui Lene pentru prezentarea raportului anual al Curții de Conturi în fața Parlamentului European. În calitatea raportorului din umbră din partea grupului SD pentru descărcarea de gestiune pentru celelalte instituții, trebuie să subliniez faptul că în raportul Curții lipsește uh, mai multe, lipsesc mai multe informații în legătură cu gestiunea financiară a acestora. Eh, prea puțin se spune despre Comisia Europeană și Parlament. Știu că rata erorii în ultimii ani a fost foarte scăzută, dar sunt convinsă că trebuie să se acorde mai multă atenție cheltuielilor operaționale ale celorlalte instituții pentru ca aceste cheltuieli să fie cât mai riguroase, eficiente și astfel eh, Parlamentul ar fi ajutat în, eh, în activitatea sa de control dacă curtea dedică câte un, un raport exclusiv fiecarei agenții, cu siguranță are mijloacele uh, și pentru celelalte, să facă același lucru și pentru celelalte instituții ale UE. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Boaie. Bună seara, domnule președinte al Curții de Conturi. Vă mulțumim pentru eforturile de a controla modul în care este cheltuit bugetul european. Cum spuneți în raportul dumneavoastră, acest buget este 1% din venitul național brut al statelor membre și peste 80% din resurse sunt din contribuțiile statelor membre într-o logică de redistribuire dificilă înțeles de către cetățeni, dar care alimentează, cum am văzut de curând, inclusiv aici, Uh, populismul facil. În situația politică actuală, Mulți dintre noi doresc mai mult ca niciodată ca Uniunea Europeană să aibă cât mai repede posibil un buget care să fie la înălțimea ambițiilor sale un buget care să fie alimentat din resursii proprii ale Uniunii Europene, fără taxe suplimentare pentru cetățenii de rând și locuințe. O Uniune Europeană care să aibă proiecte proprii, interese continentale, pentru care această Uniune trebuie să fie la înălțimea așteptării cetățenilor care s-au exprimat în alegeri. Și în acest nou cadru avem nevoie de munca dumneavoastră, ceea ce e logic dacă vrem să existe încredere a cetățenilor în instituțiile europene. Mulțumesc. Acum colegul Lebreto. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Adunarea Națională a considerat întotdeauna că politica de azil trebuie să rămână o politică națională, iar Curtea de Conturi tocmai i-a dat dreptate în raportul publicat în 2019, denunțând disfuncțiile scandaloase ale Agenției Europene de Azil, Agenției Europene. La pagina 202 până la 213, în raportul său al Curții, se vede că această agenție a semnat contracte nereglementare pentru 2,3 milioane de euro. Și mai grav, această agenție în 2018 a lansat o achiziție publică de 50 de milioane de euro atât de ilegală încât a trebuit să fie încheiată în uh, urgență. Citez din raport. Situația resurselor umane s-a deteriorat uh, într-o manieră exponențială, în așa hal încât directorul executiv a trebuit să demisioneze. Sunt constatări grave. Aceasta arată că Curtea de Conturi lucrează bine, dar în același timp arată mai ales că Uniunea Europeană nu își poate gestiona politica de azil în statele europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul... Uh, doamna Aguilar, un minut acum. Un, vă rog. President. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc președintelui Curții de Conturi și domnului comisar pentru faptul că ne-au prezentat un raport anual uh, foarte important pentru a înțelege uh, cum a funcționat bugetul UE. Erorile, rata erorii uh, a fost de peste 2%. Eforturile pentru reducerea acesteia trebuie să continue. În ceea ce privește partea pentru politica agricolă comună, știm că se fac eforturi pentru a simplifica sarcina uh, administrației, dar adevărul este că complexitatea crește pentru destinatorii finali, care sunt agricultorii. Lipsa de simplificare, birocrația care e în continuă creștere și condițiile complexe care trebuie respectate pentru a obține, uh, pentru a înțelege, pentru a obține ajutoarele, uh, Uh, implică că agricultorii uh, stau mai mult la hârțogărie decât la muncă agricolă. Uh, Curtea de conturi trebuie să cere comisie să se coordoneze mai mult cu statele membre. Mulțumesc! Gracias. Are cuvântul un minut și jumătate doamna Piniedoli doamnă președintă întâi de toate mulțumesc curții de conturi pentru munca făcută. Raportul anual este un document foarte important pentru noi, pentru că ne facilitează munca și ne dă multe elemente pentru a evalua cheltuielile europene, pentru a identifica problemele de rezolvat. În raportul pe 2018 vedem niște îmbunătățiri față de anii anterior. În primul rând, faptul că, la nivel general, indicele de eroare pentru plățile efectuate este în scădere. Asta este un pas în direcția corectă. Cu toate acestea, Comisia trebuie să continue să facă eforturi pentru o mai mare transparență în utilizarea de fonduri publice și să intensifice colaborarea pentru Curtea de Conturi. Există anumite puncte critice la rubrica 3, securitatea cetățenilor și rubrica 4, privind rolul mondial jucat de UE. Nu e posibil să știm indicele de eroare de aici, prin urmare, există o lipsă a transparenței în controlul cheltuielilor. Avem apoi dezvoltarea rurală și programe cum ar fi Erasmus și Orizont 2020, unde există indice de eroare relativ uh, Uh, și probleme care trebuie rezolvate cât mai repede. Doresc, prin urmare, o mai bună organizare a controlelor și o creștere a auditului uh, pentru a verifica dacă programele sunt implementate eficient pentru a le garanta cetățenilor că banilor sunt cheltuiți corect, îmi doresc implementarea tuturor măsurilor care vizează îmbunătățirea situației pentru a proteja credibilitatea Uniunii și instituțiilor sale. Mulțumesc! Acum un minut și jumătate, colegul Novakov. Thank you very much, Chair, dear Commissioner. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Nu eram obișnuit cu atât de multă pasiune în prezent, la prezentarea raportului anual al Curții de Conturi. Uh, S-a spus multe în legătură cu cifre, statistici uh, și e normal să fie așa, dar eu aș dori să spun de ce este în spatele cifrelor, oameni, firme și proiectele lor. E un lucru bun că căutați rata erorii. Este uh, Uh, sarcina dumneavoastră. Sunteți cei mai buni prieteni ai contribuabililor. Dar, dincolo de erori, de, uh, proiecte, trebuie să evaluați calitatea lor și au atins uh, obiectivul pentru care uh, au fost făcute. Au funcționat corect? Deci, dincolo de Uh, verificarea cheltuierii banilor să se verifice dacă s-au atins obiectivele. În această perioadă de programare bugetară, uh, birocrația a fost prea mare. Avem nevoie de controle bazate pe risc. Beneficiarii uh, care știu să folosească fondurile europene trebuie controlați mai puțin cei care fac, uh, au, au multe erori uh, trebuie controlați mai mult. Astfel putem uh, ajunge la o soluție echilibrată uh, apărând interesele contribuabililor și încurajând beneficiarii să gestioneze mai bine fondurile. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Cinici. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe optsprezece al Curții de Conturi prezintă o situație financiară îmbunătățită față de anii anteriori, chiar dacă rămân anumite domenii în care erorile și fraudele au un impact relevant asupra bugetului, mai ales în cazul fondurilor de coeziune și finanțarea agriculturii. Curtea ne-a arătat că complexitatea accesului la fonduri europene duce la erori, deci trebuie să fim mai puțin tehnici, mai accesibili, astfel încât fermierii, cercetătorii, micii întreprinzători să poată folosi fondurile fără să cauzeze erori. Trebuie să facem mai multe și pentru prevenție, dacă ne gândim că doar 11 state membre au un program oficial antifraudă. Comisia trebuie să promoveze o mai bună omogenitate normativă și operativă în Uniune și să ceară statelor să adopte politici antifraude activând strategiile de prevenție și control disponibile pentru o mai bună protecție a bugetului UE. Mulțumesc. Mulțumesc. Un minut are cuvântul domnul Jurzica. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru excelenta prezentare și pentru cât de bine a lucrat și în ultimii ani. Curtea de Conturi, după verificarea programelor a constatat că indicele de performanță care este folosit în legătură cu bugetul Uniunii nu întotdeauna poate să dea o imagine exactă asupra atingerii obiectivelor politicilor europene. Concluziile Curții de Conturi sunt esențiale. Obiectivul bugetului european nu trebuie să fie ca să se transfere dintr-un buzunar în altul banii. Scopul trebuie să fie ca fiecare euro investit să aducă cea mai bună eficiență în forma unor uh, servicii de calitate pentru cetățeni. La fel cum am văzut uh, și de la OECD, același lucru pe care l-a spus uh, Curtea de Conturi, l-a spus și în ultimul studiu OECD-ul. S-a spus că Uniunea Europeană este cea care dispune de cele mai multe informații despre buget. Uniunea Europeană ocupă acolo primul loc. În legătură cu hard data însă, suntem uh, la sfârșitul listei. Mulțumesc, dar nu mai pot să vă dau uh, cartonaș albastră, că am depășit deja foarte mult. Are cuvântul următorul acum domnul Monteit. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte trec prin salon și închid televizorul. Încă o poveste despre bani europeni cheltuiți. Aș spune în spiritul din această seară, haideți să vedem partea bună a lucrurilor. Noi ieșim din UE. Pe mine mă cheamă Brian. Și în viața mea precedentă am fost președintele Comisiei de Audit din Parlamentul Scoțian. Și aceste cifre nu mă prostesc pe mine. Rata erorii este 2,6%. 4 miliarde de euro. 4 miliarde e mai mult decât plătesc anumite state membre Uniunii Europene. Hai să ne gândim la obiective. De exemplu, plătiți pentru zboruri ale funcționarilor spre uh, Jamaica pentru a vorbi despre poluare